dezvoltarea acestui sistem de shadow banking, sistemul de banking non-oficial, care ia dimensiuni aproape la fel de mari cu cele ale sistemului bancar uh, clasic. Cer Comisiei să aplice mai repede uh, regulile existente. Domnul Marias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici de Uniunea Bancară în cadrul în care Banca Centrală Europeană are un rol cheie pentru că uh, supraveghează totul, însă pe de altă parte domnul Draghi a plecat, nu a rămas la discuția aceasta pentru a asculta părerea Parlamentului European, cu toate că chiar el a spus că este interesat de discuția cu Parlamentul European. Nu s-a făcut nimic în ceea ce privește creditele neperformante. BCE face presiune asupra băncilor să vândă creditele neperformante la diverse fonduri eh, rapace eh, și eh, la, la prețuri foarte reduse aceleași fonduri care acaparează locuințele grecilor. Nu există un sistem pentru protecție a consumatorilor pentru a proteja casele cu care s-au garan, garantat aceste fonduri. Deciziile luate de către, au fost luate de către BCE în legătură cu creditele neperformante și nu se mai poate face nimic. Acum în încheiere, domnul Schaffhauser. Vreau și eu să intervin în legătură cu irresponsabilitatea dumneavoastră, stimați colegi. Responsabilitatea pentru că acum când băncile nu se mai creditează între ele, când piețele nu uh, au încredere în bănci, dumneavoastră aveți încredere în bănci printr-o Uniune Bancară Europeană. Sunteți irresponsabili pentru că nu recunoașteți că Uniunea uh, Monetară creează datoria responsabilă Uh, responsabilitate de asemenea pentru că acum cetățeanul va trebui să uh, plătească pentru că um, nu mai avem un buy-out, ci un buy-in. Vorbim despre un bail-in. Trebuie să uh, trecem la singura soluție, să revenim la nivel național și să renaționalizăm fondurile pentru a face față crizelor care vor veni. Summit. Mulțumim. Am încheiat procedura intervențiilor spontane. La sfârșitul dezbaterii, dau cuvântul încă o dată domnului comisar Dombrovskis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc uh, încă o dată, domnule Torvalds, pentru raportul excelent. Am ascultat cu mare atenție intervenția eurodeputaților în continuare există un acord între noi în ceea ce privește nevoia de a avea un cadru de reglementare, de supraveghere, de uniune bancară pentru ca băncile să poată crește, să se dezvolte, totodată având un sistem financiar uh, sănătos și stabil. Este foarte important pentru noi să se facă progres pe dosarele în lucru din domeniul serviciilor financiare, chiar și înainte de alegeri, și Contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a obține un uh, progres uh, tangibil, să completăm Uniunea Bancară, Uniunea Piețelor de Capital și, nu în ultimul rând, să avem o Uniune puternică, economică și monetară, suficient de rezistentă în fața viitoarelor crize. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar Dombrovskis. La final, dau încă o dată cuvântul raportorului, domnul Torvalds. Două minute. Eh, mulțumesc Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această dezbatere a a arătat foarte clar pe ce bază trebuie să lucrăm. Avem nevoie de garanții pozitive și trebuie să începem, să încercăm să găsim o modalitate prin care să depășim acest război de tranșee între diversele poziții politice. Avem nevoie de un sistem sustenabil, trebuie să depășim provocările cu care încă ne confruntăm. N-am putut să răspund colegului Viegas, care este îngrijorat în legătură cu ratele de îndatorare. Ar trebui să știți că aceste rate au scăzut uh, foarte mult în ultimii ani, deci au existat uh, succese importante Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră. Vă mulțumesc pentru cooperarea foarte constructivă. A fost o plăcere să avem această dezbatere. Sper că poate fi o dezbatere care să indice calea de urmat și să arate faptul că Parlamentul este dornic să facă tipul de pași pe care Comisia vrea să-i facem. Deci mulțumesc comisarului Dombrovskis în avans pentru propuneri și le așteptăm. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Torvalds. Dezbaterea se încheie. Votul are loc mâine. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi și anume raportul domnilor Fernandes și Gualtieri în ceea ce privește crearea programului Invest EU. Mai întâi au cuvântul raportorii. Începem cu domnul Fernandes, 4 minute. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult și să mulțumesc tuturor colegilor noștri pentru că înaintăm către Invest EU care reunește 13 din instrumente financiare diferite. Uh, ne va permite să rezolvăm mai multe eșecuri ale pieței să investim în cercetare și inovare, în IMM-uri și în domeniul social. Uh, fondul Juncker FC a fost uh, un exemplu în acest sens. Mulți aveau dubii la început, însă uh, a fost uh, un, o inițiativă care a creat 1,2 milioane de locuri de muncă și a susținut 800 uh, de mii de IMM-uri. A contribuit la creșterea economică, a ajutat IMM-urile și acest lucru contează acum. Cu Invest EU, ambiția noastră nu poate să uh, scadă. Acum avem același, aceeași sumă garantată pentru cel de-al 13-lea instrument financiar. Am dori ca această garanție să fie consolidată. Comisia propune 650 de miliarde de euro, noi propunem 700 de miliarde de euro și mai mult Considerăm că politicile Uniunii trebuie să fie garantate și pe munca strategică, pe durabilitate, creștere și incluziune. Banca Europeană de Investiții ne dă certitudine juridică că avem cel puțin garanția de 75% băncile naționale de investiții și alte instituții financiare ar trebui să aibă acces la celelalte 25%. Este foarte important ca acest program să contribuie și la coeziunea socială, teritorială, economică în interiorul Uniunii. Echilibrul geografic reprezintă o parte foarte importantă Ehm, centrul consultativ este un element important eh, de consiliere pentru investiții care trebuie să fie consolidată pentru a permite proiectelor din regiuni, din eh, orașe să aibă acces la aceste eh, proiecte. Trebuie să le susținem, trebuie să avem o platformă de investiții și este cheie ca acest uh, domeniu de investiții să aibă o, acest centru de consolidare, de, de consiliere să aibă o prezență mai activă. Am dorit să uh, vedem îmbunătățiri în simplificarea guvernanței. Trebuie să ne asigurăm că programele vor fi adaptate la noile realități. Avem 13 instrumente financiare, al 13-lea instrument financiar trebuie să se uh, bucure de adiționalitate și să țină cont de partea socială. Mulțumesc raportorilor din umbră, în special cu raportorului meu din partea socialiștilor și democraților, domnul Gualtieri, pentru munca pe care am făcut-o împreună. Îi mulțumesc și lui Otmar Caras pentru contribuția lui excelentă și mulțumesc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră care au uh, luat, au uh, participat la uh, acest raport pe InvestEU. Mulțumim foarte mult, domnule Fernandez. Și urmează acum coraportorul, domnul Gualtieri, tot patru minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să îi mulțumesc colegului Fernandez și sigur tuturor raportorilor din umbră pentru munca excelentă. Am uh, lucrat în mod concertat. Criza financiară a dus la o prăbușire fără precedent a investițiilor private în toată Uniunea Europeană. În ultimii câțiva ani, condițiile de investiții s-au îmbunătățit uh, datorită situația, situației economice care este mult mai uh, bună, a flexibilității, stabilității și noilor inițiative, cum ar fi Fondul European de Investiții Strategice, dar există o serie de uh, secțiuni diferite unde este necesar investiția și avem nevoie de inovare, de infrastructură fizică, uh, schimbări climatice, care trebuie abordate. Deci pentru noi e la fel de important coeziunea, viitorul coeziunii sociale, a competitivității și a creșterii pe termen lung și creierii de locuri de muncă. Deci e foarte important uh, că programul InvestEU conține toate aceste uh, lucruri și susține investițiile. InvestEU este un instrument care va se baza pe experiențele eh, similare pozitive pe care le-am avut în ultimii câțiva ani. De asemenea, este important să susținem IMM-urile, cercetarea și inovarea, infrastructura sustenabilă. Aceste probleme uh, se referă de, la eh, problemele sociale care există uh, și la grupul de lucru care a fost creat pentru a rezolva aceste chestiuni Uh, proiecte sociale, de educație, proiecte de sănătate, să se ocupe de golul acesta de investiții, atât uh, din punct de vedere tematic cât și geografic. Și uh, e foarte important așadar mai întâi să stabilim costul garantării legat de promovarea acestor investiții și asta trebuie să depindă de caracteristicile și de profilul de risc prezent și să ne uităm la posibilitatea de a crea un mediu pozitiv și de a crea platforma necesară pentru investiții mai acolo, mai ales acolo unde există un gol mai mare și de asemenea și pentru mecanismele de intervenție uh, în care sistemele până acum au uh, dat greș. Sigur că este important să avem parteneri financiari semnificativi și Comisia Uh, așteaptă acest lucru prin InvestEU, prin uh, băncile care pot promova la nivel național uh, aceste proiecte pot juca un rol important și pot avea acces direct la acest fond de garantare. Asta va oferi o flexibilitate mai mare și o posibilitate de finanțare a proiectelor și, sigur, crearea de locuri de muncă statele membre vor avea oportunitatea și posibilitatea de a fi parteneri în accesarea acestor resurse, mai ales în ce privește implementarea unor politici de coeziune, fonduri adiționale care au, vor facilita eforturile în această direcție. O abordare eh, generală este foarte importantă, eh, mai ales dacă ne uităm la pactul de stabilitate pentru creștere și dezvoltare. De asemenea, este important să nu uităm faptul că 65% din investiții pentru dezvoltarea sustenabilă trebuie să îndeplinească totuși criteriile stabilite la Paris, la summitul privind clima. Am votat uh, această cifră de 60% în Comisia Econ și e important să o respectăm și așteptăm un răspuns concret din partea Comisiei în ce privește acest lucru. Deci vrem să vedem cât de pregătită este Europa pentru aceste investiții, pentru creștere și pentru locuri de muncă. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Sean Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. InvestEU este un program emblematic uh, din noul buget european 2021-2027. Va mobiliza peste 650 de miliarde de euro ca investiții proaspete în Uniunea Europeană. Să ne uităm la EFSI ca să vedem potențialul. Vom reuși să obținem mai multe investiții la un cost redus pentru contribuabil. În ultimii doi ani, am avut reuniuni publice în mod regulat în circumscripția mea, în colaborare cu BEI și cu comisarul Katainen pentru care, și pentru asta îi mulțumesc lui și stafului domniei sale. Cunosc foarte bine uh, problemele micilor întreprinzători din uh, circunscripția mea și știu că abia așteaptă să aibă acest program. Salut în special faptul că se pune accentul pe IMM-uri. Este un lucru important și noi ne-am angajat față de IMM-uri. Uh, această idee a fost adoptată la nivel transpartinic și acest lucru mă bucură. Nu este vorba despre big business, despre marile întreprinderi care au căile lor independente de a face rost de capital. Este vorba de mici antreprenori, mai ales uh, pe aceștia trebuie să-i ajutăm și mă bucură faptul că facem asta acum. De asemenea, la final vreau să spun că trebuie să plasăm totul în contextul corect, să vedem ce se întâmplă în seara aceasta la Westminster. Oricare ar fi rezultatul, și mai am cred că 30 de secunde, mă scuzați, nu și jumătate aveam. Un minut? Bine, doar o idee. Este antidotul perfect la Brexit, deoarece va ajuta uh, afacerile care sunt uh, afectate, vor reuși să obțină finanțele, finanțarea necesară pentru supraviețuire. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului Kelly. Da, din păcate ați avut doar un minut. Știu că, în mod obișnuit, sunteți foarte corect, dar de data aceasta, iată, nu aveați mai mult și de aceea nici nu accept cartonaș albastru. Urmează acum domnul Van de Camp, uh, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor implicați în acest dosar foarte important. Mulțumită acestora, dosarul a fost încheiat. Noi, cei de la Comisia de Transport, avem mare nevoie de aceste investiții. Prevedem uh, Uh, acest plan este foarte important pentru sectorul de transport, mai ales discutând despre dezvoltarea infrastructurii. E vorba de dezvoltarea autostrăzilor în Europa. Avem nevoie de mai multe investiții private în sectorul acesta al nostru. Mai este doar un aspect uh, uh, care merită atenția noastră specială și anume e vorba de obiectivele de mediu și felul în care a fost pusă problema la buget și la econ. Știm foarte bine că Europa trebuie să devină mai curată, mai ecologică, dar totodată trebuie să avem în vedere capacitatea investițiilor private în acest uh, domeniu, să nu supraestimăm totul. De aceea uh, se cere acum uh, un obiectiv de mediu mai scăzut. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Van de Camp. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Katainen. Mr. President, Domnule președinte, stimați eurodeputați, este o plăcere să fac, iau parte la această discuție și mă bucur că văd mulți colegi aici care au dorit să implementeze EFSI în circumscripțiile lor, depășind ceea ce era prevăzut și au crescut conștientizarea ne dă oportunitatea de a continua această poveste de succes și de aceea am inițiat această propunere, InvestEU. Mulțumesc Parlamentului pentru că ne-a susținut în acest mandat al Comisiei, a susținut investi, a susținut investițiile comisiei. Investițiile scăzuseră cu 50, 15% în urma crizei economice și a trebuit să acționăm pentru a redresa acest, uh, acest neajuns, acest uh, nivel insuficient al investițiilor și pentru a uh, da capacitatea instituției, instituțiilor să lucreze pentru cetățeni. Acesta a fost răspunsul Comisiei și uh, uh, de aceea am uh, înființat în momentul respectiv Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI. Însă am rămas cu insuficiente investiții în Europa, în special în infrastructură, infrastructură mediu și stra- tranziția digitală. În propunerea pentru următorul CFM Comisia a propus un instrument suplu pentru investiții, InvestEU. Acest fond va combina 13 instrumente gestionate central și EFSI într-un instrument de 38 de miliarde. Are un, pune accentul puternic pe strategic și Parlamentul va rămâne un partener strategic Uh, va fi deschis și uh, altor parteneri, Banca Europeană pentru Reconstrucție și, Reconstrucție și Dezvoltare și uh, băncile naționale și instituțiile de promovare a investițiilor. Comisia salută Parlamentul, vot raportul Parlamentului European în legătură cu InvestEU. Acesta se referă la multe puncte importante, însă în principal susține propunerea Comisiei. În ceea ce privește schimbările propuse, Comisia este deschisă să înspre aceste propuneri, în special cele care uh, apără poziția uh, Comisiei. În ceea ce privește în preocupările uh, exprimate în legătură cu rolul BEI în legătură în InvestEU comparativ cu EFSI, vă informez că Comisia și BEI au propus în comun un parteneriat care să consolideze uh, partea de 75% a uh, grupului BEI. Parteneriatul va pune experiența bancară a BEI la uh, dispoziția uh, obligațiilor de raportare și de monitorizare ale programului InvestEU. Bineînțeles că acest uh, parteneriat uh, este supus cu o decizie. Unele dintre, unele dintre amendamentele de dumneavoastră se referă la de, mm, suma totală și felul de alocare. Deocamdată luăm notă de aceste observații și le vedem ca o dovadă a angajamentului Parlamentului spre o Uniune puternică, cu un buget puternic și uh, spre obiectivele COP21 asumate de Uniune. Ne exprimăm aprecierea pentru eforturile raportorilor, raportorilor din umbră și ale comisiilor asociate parlamentare într-un timp foarte ambițios pentru a uh, finaliza proiectul înainte de alegerile europene. Sperăm că aceste schimbări să se reflecte în lumea de mâine. Acum Consiliul trebuie să își asume aceste decizii și să susțină uh, trialogurile care urmează. Mulțumim, domnule comisar Katainen. Are cuvântul un minut, domnul Belet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Într-adevăr, uh, pot transmite același mesaj și din partea Comisiei Envi. Comparăm ce s-a întâmplat cu EFSI și vedem că, într-adevăr, trebuie investit în energie regenerabilă. Obiectivele sunt foarte ambițioase, avem 19% acum, dar cu InvestEU dorim să facem pași mai mari și mai rapizi în ceea ce privește energie durabilă și ne bucură faptul că, într-adevăr, durabilitatea și mediul sunt un fir roșu în întregul program de investiție. Suntem convinși și noi, cei de la Comisia Envi, că trebuie să avem uh, nevo- să investim într-o industrie puternică cu multe locuri de muncă, dar aceste lucruri pot să meargă mână în mână și cu durabilitatea și producția cu uh, emisii scăzute. Și tocmai de aceea este foarte bine să aducem uh, la un loc toate instrumentele de investiții. Pe scurt, cum a spus și domnul Kelly, InvestEU este un program emblematic, cel mai important din câte avem uh, pentru Europa, pentru energia viitorului. Totul trebuie să fie durabil, să fie accesibil, să-și permită cetățenii și uh, să fie o producție proprie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Belet. Are cuvântul doamna Westphal. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Eu cred că programul InvestEU este unul bun și cred că raportul colegilor mei poate fi îmbunătățit. Eu vin uh, din politica regională și permiteți-mi să uh, exprim câteva rezerve. Fondurile structurale au o abordare descentralizată. Administrarea lor este una împărțită. Este complet altceva față de InvestEU. Fondurile structurale uh, sunt, există pentru a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor europeni. Ele intervin în regiuni și uh, oferă acolo locuri de muncă, oferă mai bună infrastructură, combat schimbările climatice, susțin IMM-urile și universitățile. Această promovare trebuie să continue. Și asta chiar dacă bugetul va scădea. De aceea, dragi colegi, eu resping ideea că fondurile structurale pentru finanțarea uh, Uh, ar trebui să contribuie la finanțarea Investiu. Spun da la ideea de a avea sinergii, într-adevăr, dar spun nu la planurile de a uh, amesteca finanțarea celor uh, două domenii. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Vestfal. Un minut are cuvântul acum domnul Zambatski. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, в Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Eu reprezint aici Comisia de Cultură, noi am subliniat nevoia de investiții suplimentare pentru tineret și cultură. Amendamentele noastre vor păstra moștenirea culturală europeană unică pe care o avem. Uh, trebuie să ajutăm IMM-urile acestea să devină competitive pentru că lumea se schimbă foarte repede și noi tehnologii apar peste tot. Sunt sigur că InvestEU va crea locuri de muncă, dar este la fel de important să ne păstrăm identitatea culturală. Trebuie să fim conștienți de faptul că identitatea și cultura națională sunt foarte importante. Fiecare țară și fiecare regiune ar trebui să încerce să folosească fondurile din InvestEU ca să putem să ne păstrăm identitatea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Giambatski. Domnul Otmar Caras, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnilor și domnilor, vreau să mulțumesc frumos tuturor celor care de la începutul legislaturii s-au implicat. Asta pentru a avea uh, investiții consolidate în Uniunea Europeană. Este vorba de investiții pentru Uh, pe termen lung, care nu sunt un sprint, sunt un maraton. Și iată că am izbutit. Pas cu pas am învățat și cu fiecare pas am, bunăt- am îmbunătățit ceva. Am uh, avut o investiție importantă cu FC. Totul a început uh, când am preluat mandatul. Cu FC2 a fost îmbunătățit și iată că a fost prelungit până în 2020 ofensiva investițiilor a fost uh, construită în special uh, uh, înspre terțele state, de exemplu Africa, și acum cu noua inve inițiativă InvestEU dorim să deschidem un nou capitol. Astfel, avem în vedere o perioadă de șapte ani în care să investim 700 de miliarde de euro. De fapt, să mobilizăm această sumă, să reducem totodată birocrația și să eficientizăm lucrurile în așa fel încât să abordăm Uh, fondurile într-o manieră constructivă și concentrată. Vrem să sporim eficien- eficiența utilizării banilor și să sporim garanția uh, investițiilor europene, totul într-o manieră transparentă. Să garantăm deciziile de investiție și să respectăm obiectivele de mediu. Iată, deci, ce vrem să realizăm și sperăm că ca astfel să facem un pas înainte pentru a atrage în Europa mai multe investiții și a crea mai multe locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Salut pe toată lumea, continuăm. Doamna Gardia Sabal are cuvântul. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule comisar, mă alătur și eu felicitărilor adresate domnului Gualtieri și domnului, domnului Fernandez pentru munca lor pe acest raport. Este bine că plecam, este adevărat că plecam de la o bază bună cu propunerea comisiei, însă raportul Parlamentului, datorită raportorilor și coraportorilor, au, au îmbunătățit această propunere a fost o prioritate să avem un plan de investiții din punctul de vedere al socialiștilor care să relanseze mm, economiile mm, prin, pe drumul cel bun, prin investiții durabile. De aceea am vorbit despre investițiile strategice din planul Juncker și mm, extinderea acestui plan rezultatele pot să fie categorisite drept satisfăcătoare. Acest program se bazează nu doar pe bune, bunele rezultate, ci pe experiența din instrumentele anterioare. Și uh, va, vom avea acum un instrument mult mai flexibil, mai eficient și mai simplu și cu un efect, cu un impact mai mare. S-au mobilizat așa aproape 700 de miliarde de euro, mulțumită bugetului european, destinați investițiilor care să permită Uniunii Europene să crească în mod inteligent, în investiții în infrastructură durabilă și a, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare pentru a construi infrastructuri sociale și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. De asemenea, este important uh, Uh, băncilor de investiții la nivel național, pentru că se vor crea sinergii pozitive și uh, investițiile vor fi apropiate de necesitățile din teritoriu. Așadar, sper că negocierile cu Consiliul vor demara rapid și că Parlamentul va vota pozitiv mâine și uh, să um, corespundă cu fondurile pe care ni le dorim. Vă mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate acum are cuvântul domnul Kölmel de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu InvestEU, Uniunea Europeană încearcă să cheltuiască bani pentru a rezolva niște probleme structurale. N-a funcționat până acum, nu va funcționa nici de acum încolo. Lipsurile structurale trebuie mai întâi analizate, apoi trebuie trase concluziile corecte. Dacă din capul locului spunem că vrem mai multe investiții și ne comportăm ca și când fiecare investiție ar fi bună, nu este bine. Investițiile sunt bune doar dacă au efecte durabile. Și cel mai important este să ne asigurăm că Uniunea Europeană nu merge dincolo de mediul privat. Avem nevoie de investiții private, într-adevăr, dar dacă ne uităm că avem o politică a ratei dobânzilor de 0%, trebuie să mi dăm seama că banii există și atunci de ce nu se investește până la urmă? Aici problemele sunt cu totul și cu totul altele. Nu trebuie să oferim noi bani mediului privat. Ceea ce vom obține cu InvestEU este ceea ce am obținut și cu FC, planul Juncker și anume. Vom promova niște proiecte fără însă a ști cu ce rezultat fără rezultate măsurabile în orice caz. Deci vom avea investiții eșuate, vom avea alocări eronate și rezultatul va fi că nu vom face nimic pentru cetățeni. Ce avem nevoie, avem nevoie cu adevărat pentru a spori competitivitatea de o reformă a monedei euro, pentru că la ora actuală sunt puse pe, pe, pe picior de egalitate niște lucruri care n-au ce căuta în a, la comun. Și asta ar fi cel mai bine pentru uh, Uniunea noastră europeană. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul acum domnul Torvalds, două minute, de la Liberali. Cum spuneți în limba noastră, mulțumesc, în limba maghiară, spune vorbitorul. Domnule comisar Katainen, cu ani în urmă, când am început această uh, lungă călătorie, am început discuția planului Juncker și Mulți dintre noi erau destul de sceptici în acel moment, ne întrebam dacă planul va oferi stimulentul uh, necesar. Acum suntem mult mai înțelepți și vedem că lucrurile încep să se miște. Sigur că sunt multe provocări. Uh, uh, au fost mari probleme când am încercat să facem pasul 2, pasul 3, InvestEU este un tip diferit de bicicletă, ca să spun așa, un alt mecanism decât FC1, FC2. Uh, aducem uh, în uh, imagine și implicăm forțe din afara instituțiilor europene. Și când am discutat aceste chestiuni în ședințele de comisie, Părea că există un fel de dubiu că vom fi capabili să reușim să atragem aceste instituții externe. Întotdeauna avem o abordare națională asupra lucrurilor și dacă gândim doar din perspectivă națională și ne gândim la IMM-uri și gândim uh, din perspectiva unui stat, așa cum se spune, asta poate deveni o problemă Așadar, dorim mult succes uh, acestui efort, mulțumim raportorilor pentru munca depusă și cred că astăzi și mâine facem un mare pas înainte și sperăm ca și Consiliul să poată să țină pasul cu noi și cu Comisia, pentru că așa o să fie mai bine pentru toată lumea. Mulțumim mare cuvântul acum domnul Gigold în numele grupului Verzilor. Un minut și jumătate. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să subliniez că era urgent ca Uniunea Europeană să acționeze rapid pentru a crește investițiile. Prin urmare, salutăm uh, planul uh, inițial. Am văzut, așa am salutat de la început acest plan, i-am înțeles și deficiențele, am învățat lecțiile și acum avem o nouă propunere. Uniunea Europeană trebuie să fie mai îndrăzneață, să crească investițiile și asta va face noul program InvestEU. Dar, în același timp, aș vrea să subliniez că o investiție bună este doar una sustenabilă. Doar o investiție care învață din criza climatică este o investiție bună. De aceea a fost foarte bine că compromisul care a rezultat din Comisia Uh, de fond a crescut ponderea investițiilor sustenabile pe infrastructură la 65%. E important pentru grupul nostru ca Parlamentul să respecte această propunere. În al doilea rând, noi considerăm cu putere că obiectivele militare și civile ar trebui să fie bine separate în bugete și, de asemenea, acest principiu ar trebui să fie respectat la votul din plenară și contez pe coraportori să urmeze compromisul inițial mai degrabă decât să schimbe uh, ETI la plenară și făcând mm, o dificultate, făcând mai dificilă obținerea unei majorități pro-europene decât merită acest program. Mulțumim, dau cuvântul acum domnului Papadimulis, un minut. El uh, reprezintă Stânga Unită. Mulțumesc foarte mult, domnule Katainen. Consider că avem nevoie de o consolidare a acestor, investi- a acestor investiții. Am rămas foarte în urmă uh, cu investițiile comparativ cu nivelul de dinainte de criză. Invest EU, după părerea noastră, nu este suficient. Avem nevoie de mai mult. Adevărul este că propunerea introdusă de către Parlamentul European îmbunătățește propunerea Comisiei într-o serie de sensuri – prevedem anumite uh, elemente negative și riscuri, există uh, primejdea ca acest investiu să uh, scoate fonduri de la fondul de coeziune și deja s-au redus fondurile de coeziune cu nou CFM propuse către comisie. Ar putea să existe probleme pentru IMM-uri Sperăm că vor exista investiții mai mari, în special în regiunile care sunt mai vulnerabile, uh, în special pentru regiunile care au suferit în urma uh, măsurilor de austeritate și în urma dezvoltării economice scăzute. Domnul Coburn, două minute, aveți cuvântul, în numele FDD. Această legislație uh, care dă bani celor cu minți reprezintă o investiție decisă de Comisia Europeană. Haideți să spunem întâi că nu există bani europeni. Banii europeni vin de la contribuabili, sunt banii contribuabililor europeni. Și în al doilea rând, investirea uh, acestor fonduri ale uh, contribuabilor este practic uh, echivalentă cu oferirea de subvenții care distorsionează piața și dezavantajează și investitorii și consumatorii. Reguli uh, privind ajutorul de stat au fost create pentru a oferi o utilizare corectă a acestor subvenții. Uniunea ar fi trebuit să uh, fie foarte dură cu Marea Britanie și în timpul tranziției și după tranziție. Dar condițiile nu vor fi egale pentru toți, pentru că legislația aceasta va ușura procesul de aprobare pentru firmele europene, nu pentru cele britanice. Puteți spune că ar trebui să fim ultimii la codă, dar n-ar trebui să fim dezavantajați, pentru că până la urmă și Oliver Twist stătea la coadă ca să-și primească uh, castronul cu mâncare și cerea mai mult. Dar totuși, condițiile dintr-un workhouse englezesc din secolul XIX sunt un pic diferite. De aceea, publicul britanic și poporul britanic trebuie să fugă și să scape din acest tip de uh, Uniune Vamală stil anii 70 către un viitor mai liber. Din nefericire, uh, primul nostru ministru are o altă viziune, dar sper că în seara asta o să iau o bătaie zdravănă și o să mă bucur de asta și vom încheia relația cu Uniunea Europeană și vom avea uh, acorduri de liber schimb cu restul lumii. Mulțumesc! Barbara, Mulțumim foarte mult! Are cuvântul acum un minut doamna Barbara Capel de la ENF. Doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, programul InvestEU va fi încadrat în următorul CFM și va contopi 13 instrumente financiare, după cum ați anunțat. Prin urmare, va simplifica, eficientiza și flexibiliza finanțarea. Din anul 2021, InvestEU va fi uh, legat uh, uh, pentru a continua FC. sper să nu, să nu existe o lacună investițională, ea din potrivă trebuie să fie închisă. Avem 38 de miliarde de euro ca garanție, Parlamentul voia mai mult, 40. Cu aceasta vom uh, reuși să atragem și să mobilizăm 650 de miliarde de euro ca investiții și vom uh, reuși să atragem parteneri importanți. Pentru asta e importantă Banca Europeană de Investiții. Ea a implementat deja cu succes uh, EFSI. 75% din volum va fi implementat prin această bancă. Și apoi băncile naționale de promovare, BRD și Banca Mondială, de, precum și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, vor fi implicate și ele. Este iarăși un element pozitiv faptul că va fi uh, un centru uh, de consiliere cu parteneri, parteneri de consiliere 650 de miliarde de euro în patru domenii de politică, de strategie, sunt uh, un element foarte important. Este o mare provocare. Mulțumesc raportorului. Haideți să trecem la treabă. Paul Rubiget, Paul Rubi, care acum cuvântul, uh, trecem la vorbitorii din scris și numele grupurilor politice. Reprezintă PP-ul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doream să-i mulțumesc și lui Vili Molteren pentru că el a arătat că putem implementa cu succes un program. Vedem că Europa are nevoie de investiții. Uh, domnul Katainen a pus punctul pe I. Producția uh, comparativ cu PIB-ul, scade din ce în ce mai mult. Am, ne-am dorit să ajungem la 20%, dar suntem pe undeva la 15%. Franța, Regatul Unit, de-abia la 10%. Deci, constatăm că, într-adevăr, în Uniunea Europeană trebuie să se acționeze. Obiectivul meu personal ar fi fost să avem 30% uh, producție europeană până în 2030. Deci, e important ca producția din restul lumii, acolo unde a fost transferată în ultimii ani, să fie redobândită cu Industria 4.0, cu uh, pachetul pentru competențe, cu pachetul pentru dezvoltare profesională. Eu cred că fereastra aceea pentru IMM-uri uh, ne va ajuta foarte mult. Iar în ceea ce privește partajarea riscului, mai ales uh, în domeniul IMM-urilor, acolo este nevoie de o preluare a riscului, pentru că să nu uităm că sunt plătite impozitele în momentul în care plătesc impozitele, au dreptul să uh, le fie și preluate o parte din riscuri. Discutăm despre numărul mare de IMM-uri, despre cât reprezintă ele din PIB, despre faptul că ele redau 80% din locurile de muncă. Este foarte bine să plasăm banii acolo. Uh, și discutăm, discutăm despre partajarea aceea 75% uh, plan european, 25% bănci naționale. Este o, o partajare foarte bună, va fi un blending bun și uh, va fi foarte bine pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Are cuvântul doamna Beres. Un minut reprezintă socialiștii. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, cred că Parlamentul a îmbunătățit propunerea Comisiei și ne bucurăm de acest lucru pentru că această inițiativă este esențială pentru a relansa investițiile europene, pentru cetățeni, pentru întreprinderi, pentru teritorii și ne bucurăm că propunerea Comisiei vizează să simplifice modalitățile de investiție și aduce complementaritatea cu alte instrumente și cu politica de coeziune, ceea ce este un progres semnificativ după părerea noastră. Rămâne uh, chestiunea obiectivelor de investiție care trebuie să fie un model în cea al strategiei economice a Uniunii Europene, conciliind uh, dezvoltarea durabilă, uh, obiectivele de la Paris și um, fără a uita de industriile creatoare și culturale. Trebuie să Uh, ne bazăm și pe băncile naționale de dezvoltare pentru a finanța acolo unde este necesar investițiile utile pentru o uh, creștere mai bună uh, creatoare de locuri de muncă în Europa. Domnul Packet. Mulțumesc foarte mult. Este primul dosar legislativ uh, de care mă ocup uh, pentru NVA și pentru ECR și am fost mulțumit, pentru că adesea comisia vine cu propuneri și te întrebi oare ele sunt utile? Însă iată că de această dată uh, a fost vorba de o reformă de bun simț, e vorba de contopirea mai multor programe de investiție din Uniunea Europeană, în așa fel încât să existe un program bine concentrat. La început, uh, uh, la nivel de guvernanță, lucrurile erau foarte complexe și nu se um, folosea la maximum capacitatea BEI. Noi am reușit să îmbunătățim asta și acest lucru îmi dă satisfacție. Am pus accentul pe consolidarea rolului băncilor naționale de investiție. Participarea uh, părții flamandei a fost foarte importantă Iată că ea capăt acum răspunderea necesară în așa fel încât să uh, preia implementarea investițiilor. Mulțumesc uh, pentru munca raportorilor și aștept cu nerăbdare negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, urmează acum domnul Sole, un minut și jumătate, numele verzilor. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spunez trei aspecte specifice legate de investiu. Mai întâi, există o nevoie clară de a mobiliza suplimentar investițiile publice și private în Europeană, dar aceste investiții ar trebui să aibă o rațiune, să servească un uh, scop uh, comun. Cu alte cuvinte, programul InvestEU trebuie să fie un instrument util pentru a transforma economiile noastre în economii inclusive și neutre din punct de vedere al carbonului. Trebuie să susțină tranziția energetică și să țină seama de preocupările sociale și de mediu. Noi, cu siguranță, trebuie să fim capabili să îndeplinim angajamentele din acordul de la Paris. De aceea dorim să avem ținte de cheltuire pe climat mai mari, începește susținerea investițiilor strategice și excluderea proiectelor care pot afecta mediul. În al doilea rând, ne, susține, ne opunem cu putere finanțării uh, proiectelor de apărare prin investiu. Militarizarea bugetului european fie prin cercetare, susținerea cercetării, nu e modalitatea cea mai potrivită pentru a uh, rezolva pro- provocările de securitate pe care le avem. Investiu ar trebui să investească în alte zone, uh, domenii care au mult mai multă nevoie și dovedită de investiții. Nu uităm aici economia socială. În fine, o participare mai puternică, nu doar a băncilor naționale, dar și a celor regionale, e un factor cheie pentru o mai bună alocare a proiectelor, pentru că ele cunosc piețele locale și nevoile economice și sociale. Vă mulțumesc! Sunt solitum 1 piețe. Mulțumim, mare, contul acum doamna Niriada, un minut. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar. Am trecut de la planul Juncker la FC, FC1, FC2, iar acum avem un nou nume, InvestEU dar uh, cu toate că numele este diferit, principiul de bază a rămas același. Investițiile uh, privesc mai ales investițiile private și nu cele publice și nu cred că investițiile vor ajunge în domeniul public. Transportul public nu se va îmbunătăți pentru cei din zonele rurale. Investitorii privați nu cred că vor investi în servicii publice în ultimele regulamente aveam prevederi pentru a îmbunătăți serviciile sociale, cooperativele, însă nu am văzut cifre în acest sens și de fiecare dată când cer cifre nu primesc niciun răspuns. Eu mă opun total uh, investițiilor în proiecte de apărare, însă totul depinde de uh, felul în care vor fi făcute aceste investiții. Ar trebui să aibă loc doar în sectorul public. Mulțumim. Are acum cuvântul domnul Rozati, un minut și jumătate. Pane comisarul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vorbim, vorbeam despre InvestEU, dar aș vrea să mă întorc la proiectul anterior, FC, care s-a dovedit a fi un mare succes. Ca rezultat am uh, avut 22 de luni de creștere economică neîntreruptă în zona euro și mă bucură că vom continua acest proiect. Programul Juncker a contribuit și la dezvoltarea țării mele și a regiunii mele, regiunea Pomerania, związane z poprawą. De exemplu, o fabrică chimică a fost modernizată, o uzină chimică. De asemenea, au existat alte proiecte în domeniul transportului care au fost finanțate din, din acest fond, din ESI. E vorba de un instrument foarte flexibil, care poate fi folosit în condiții diferite și se aplică diferitelor proiecte. De asemenea, aș vrea să spun că fondul de garantare, care este menit să susțină investiu ar trebui să fie crescut, așa cum s-a propus de către raportori, la 48 de miliarde de euro. Credem că vor fi bani bine cheltuiți și, de asemenea, contez pe faptul că întrerupe președintele. Cofodul, Mulțumim, domnul Cofod, în numele socialiștilor, acum un minut. Thank you, Mrs. President. Um, dear colleague... Mulțumesc, dragi colegi. Dincolo de faptul că sunt atrase mai multe investiții private în Europa prin acest program, trebuie să ne mai punem și întrebarea cum vrem să cheltuim banii contribuabilor. InvestEU EU vine și cu această întrebare. Vrem să investim în business as usual, să cheltuim bani pe abordări învechite, susținând o tehnologie a trecutului, sau trebuie mai degrabă să investim în viitor, în Europa de mâine, unde creșterea nu vine pe spuza durabilității și a climei. Mâine vom vota Investiu și să nu uităm de această întrebare. Cu InvestEU avem șansa de a arăta în ce direcție vrem să meargă lucrurile în Europa. Avem șansa să votăm pentru un fond care să pună pe locul întâi mediul și clima și să investească în consecință banii contribuabililor. Sunt ambiții uh, și s-a luptat la nivel transpartinic pentru obiective de energie și pentru o mai mare durabilitate. Mă adresez mai ales celor conservatori, Vă rog frumos să vă alăturați efortului nostru, să votăm împreună un program de investiție care să pună mediul și clima și viitorul pe primul loc. Mulțumim! Urmează doamna Metz, un minut. Oh, yes, sorry. Uh, Madame la Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, pentru mine elementul central al InvestEU este să că continuăm să întoarcem spatele unei politici de austeritate și să uh, avem uh, proiecte durabile care ar risca să nu fie finanțate fără uh, susținerea Uniunea, Uniunii Europene. 38 de miliarde de euro pentru a realiza proiecte cum ar fi uh, IMM-uri care favorizează includerea persoanelor handicapate și integrarea acestora sau cercetări fără experimente pe animale. Uh, un parc eolian, uh, renovarea termică a clădirilor. Iată proiecte de care au nevoie generațiile viitoare. Din păcate, dincolo de aceste uh, deasupra acestor uh, proiecte planează o sab- sabia lui Damocles. Lobbyurile vor să acapareze aceste investiții. Trebuie să investim în viitorul planetei noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Van Nistelrooy, un minut și jumătate, numele PPE. Thank you very much, rapporteurs. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar Katainen, stimați raportori, dragi colegi, noi deja am întreprins, am întreprins mă scuzați, mulți pași în ultimii ani cu ajutorul planului Juncker și mă bucură să văd că aceste schimbări au fost asumate. Ne-am dorit o mai bună relație cu politica regională, mai bună relație cu fondurile structurale și cu Orizont Europa. E posibil să avem efecte mai bune și mai mare vizibilitate dacă combinăm aceste fonduri cu um, InvestEU. Astfel vom uh, căpăta vizibilitate în fața cetățenilor noștri, de exemplu în ceea ce privește specializările inteligente. Apoi, e vorba de transferurile de la fondurile structurale. Asta s-a înfăptuit cu acest regulament și cred că este foarte important. E un transfer liber și se poate face în funcție de priorități acceptate la nivel regional. În al treilea rând, asistența uh, oferită cu ajutorul Centrului de Consiliere Cred că este un element necesar pretutindeni în Europa și BI poate să lucreze cu alți parteneri. E vorba de o relație de parteneriat care e mijlocită astfel. Și ultima mea observație. Echilibrul geografic poate fi obținut mult mai bine ca până acum. Nu, nu, nu e corect ca o anumită parte a Europei să răpească tineri dintr-o altă zonă a Europei pentru a-i pune la muncă. Trebuie să existe o, o dezvoltare echilibrată în acest sens și mi se pare că se ține cont mai bine de asta acum. Ca și coordonator regii, susțin inițiativa dumneavoastră și este un lucru bun pentru Europa verde, ecologică, în creștere, cu locuri de muncă. Mulțumesc! Vă mulțumim. Trecem acum la procedura Catch the Eye, intervenții spontane. Mai întâi, domnul Mato, apoi domnul Marias, domnul Viegas, Faria Maletici Vișnievska. Iată, deci, colegii care vor primi cuvântul și începem cu domnul Mato, un minut. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Salutăm acest program InvestEU care caută ca investițiile pentru proiectele de investiții europene să fie mai flexibilă și mai simplă. Este vorba de 650 de miliarde de euro pentru a stimula crearea de locuri de muncă, inovarea și uh, creșterea. De asemenea, nu trebuie să uităm de regiunile ultraperiferice și să uh, eliminăm obstacolele care le stau în cale, uh, stabilind excepțiile necesare. Insulele Canare doresc să facă parte din acest program, însă trebuie să se țină cont de caracteristicile sale singulare. Solidaritatea este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și orice excepție în favoarea regiunilor ultraperiferice are, este susținută în artic, de articolul 349 al tratatului. Domnul Maria să are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. InvestEU poate fi un program pozitiv cu condiția să se îndeplinească anumite standarde. Mai întâi trebuie să susținem zonele izolate, cum sunt insulele Egee, de exemplu. De asemenea, regiunile trebuie susținute și nu uh, miezul Uniunii Europene. În al treilea rând, trebuie să susținem IMM-urile. Cum spuneau colegii, acestea sunt condițiile necesare pentru a uh, avea succes uh, și acestea sunt sectoarele pe care trebuie să ne concentrăm, de exemplu în educație, instruire, creare de locuri de muncă, protecția mediului. Nu vrem să folosim acești bani ca să avem și mai multă militarizare a Uniunii Europene și nu vrem să urmăm uh, exemplul programului Juncker, pentru că banii care au venit din programul Juncker în Grecia au fost folosite pentru ca Fraport să cumpere aeroporturi regionale grecești și în al doilea rând companii cum ar fi Cosmote, furnizor de uh, telefonie celulară. Asta e o companie germană. Deci banii aceștia trebuie să susțină întreprinderile grecești, nu multinaționale. Deci haideți să evităm aceste exemple proaste pe care le-am avut. Domnule Viagas, aveți cuvântul. Obrigado este programa... Vă mulțumesc foarte mult. Acest program are două probleme. În primul rând, reprezintă un nou instrument de subvenționare a sectorului privat. Există inegalități sociale, sărăcie în Uniunea Europeană și acest, date fiind acestea, noi facem instrumente pentru a susține întreprinderile. Acest lucru nu corespunde necesităților Uniunii Europene și a cetățenilor săi. Uniunea Europeană are un uh, plan de investiții public care să răspundă la necesitățile cetățenilor și care să dinamizeze economia o mică parte din fondurile cheltuite de către BCE în relaxarea cantitativă ar fi suficientă pentru a finanța acest plan, să relanseze creșterea economică și să lupte împotriva asimetriilor. Însă nu aceasta a fost abordarea. Acum avem